legătură cu voturile pe care vom, le vom avea în legătură cu raportul domnului Deva, pentru că am auzit că în comisia INTA a avut loc o dezbatere dacă mai are rost să votăm acest raport, pentru că acesta va fi trimis înapoi uh, la comisie, pentru că mm, temeiul juridic nu mai este valabil. Aveți dreptate, voi face o observație în acest sens spune președinte. Înainte de a începe votul, uh, vreau să fac un anunț în legătură cu avizul domnului Deva, în legătură cu instrumentul de finanțare pentru cooperare cu statele industrializate. Acum pare clar că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare în 1 decembrie și uh, Comisia de Resort nu va vota acest raport. Temeiul juridic nu există în acest, în, tratatul de la Lisabona pentru acest raport, deci Comisia va trebui să facă o nouă propunere pentru instrumente finanțare. Deci procedura va reîncepe probabil în procedură de codecizie cu Parlamentul. Cu toate acestea, încă nu am primit uh, informații oficiale de la Comisia de Fond în legătură cu direcția în care vor acționa. Uh, există o întâlnire a Comisiei de, de Fond în paralel cu întâlnirea noastră. De, de aceea noi propunem să în continuăm cu votul și în acest fel ne confirmăm poziția politică în legătură cu această problemă și anume uh, finanțarea ICI. Și bineînțeles că acest vot nu uh, prejudicează cu nimic votul ulterior atunci când vom fi reconsultați. Trecem așadar la vot. Trecem la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Who abstain? Abține? A fost respins. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Respins. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot pe părți pe amendamentul 6. Prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă abțineri respinsă. După aceea, amendamentul 1 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Votul asupra opiniei în totalitatea sa, conform amendamentelor. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. No, amendment for the instrument for... În legătură cu instrumentul pentru stabilitate, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. După aceea, avizul în totalitatea sa, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. So, <clears throat> The point 15 is not there anymore. Punctul 15 nu mai apare. Am pierdut jumătate de oră în discuțiile cu Comisia și Consiliul în legătură cu acordul de la Cotonou. De aceea propun să nu vă prezint acum raportul meu, dar vă invit să îmi puneți întrebări dacă aveți. Sunteți de acord? deschidem uh, sesiunea pentru întrebări. Line that is for the 19th of November. Avem un amendament pentru 19 termenul pentru amendamente este 19 noiembrie la ora 18. Domnul Harlem Dezir are o întrebare. Eh, deci întrebări pentru dumneavoastră în calitate de raportoare? Sau comentarii sau intervenții? Bine. În primul rând, eh, mi se pare că proiectul dumneavoastră de raport este foarte interesant. Acesta transpune eh, preocupările exprimate în comisia noastră în primele schimburi de vederi și grupul meu cred că va susține această viziune. După cum am menționat-o și în schimbul de opinie anterior cu Comisia, uh, referirea la tratat din paragraful 4 din proiectul dumneavoastră de rezoluție, mi se pare că Uh, comerțul rămâne un lucru foarte important, chiar dacă acordurile de parteneriat economic se substituie regimurilor comerciale anterioare, în dispozițiile articolului 37 de la Cotonou exista până acum o opțiune la uh, latitudinea statelor ACP fie să păstreze regimul comercial anterior, fie să uh, adopte acordul de parteneriat. Am înțeles într-un fel că acest acord de parteneriat economic este obligatoriu, însă acest lucru mi se pare o schimbare față de ceea ce spune acordul de la Cotonou. Ar trebui să facem într-un fel ca uh, aceste acorduri de parteneriat colectiv să coincidă într-un fel cu acordurile regionale din Africa. Nu putem să excludem ipoteza ca unele state să nu intre în acorduri de parteneriat economic, să adopte alte formule de acorduri comerciale. Însă ar fi ciudat să nu mai existe niciun fel de adaptare la relațiile între statele respective, relațiile comerciale. Și doamna raportor are dreptate să sublinieze acest lucru și vom depune amendamente în acest sens. În legătură cu celelalte priorități majoritare, schimbarea climat climatică, în al doilea rând, eh, criza alimentară, securitatea alimentară, achiziția de terenuri arabile și dezvoltarea agricolă. Acestea apar toate în considerente Eh, cred că s-ar putea ține și mai mult aici de revizuirea tratatului de la Cotonou. Dezvoltarea, diversificarea economică, serviciile, industrializarea, infrastructura. Nu poate să existe dezvoltare fără un sector agricol cu capacitatea de a asigura nevoile de uh, alimentare ale populației și în discuțiile cu Comisia și cu Consiliul. Uh, sper că va, vom putea avansa mai mult acest punct în legătură cu drepturile omului. Acestea au fost menționate, însă cred că există o legătură între transparența și lupta împotriva corupției și lupta împotriva evaziunii fiscale. Uh, s-a făcut referire la Guinea, țară cu foarte multe resurse naturale. Acest lucru ne arată că nu uh, vom avansa în lupta împotriva corupției dacă nu avansăm în direcția democrației. Există și un termen uh, foarte bun, lupta împotriva evaziunii fiscale, în special în, în contextul crizei financiare. Mm, am dorit să adăugăm așadar aceste puncte, însă, în general, propunerea dumneavoastră ne satisface. Vă mulțumesc. Domnul Cashman? Mulțumesc, doamna președinte. Am dorit să mă asociez comentariilor colegului meu, Harlem Dezir, și să mă asociez și problemei uh, drepturile, drepturilor omului și drepturilor civile ale minorităților. Uh, în acordul de la Cotonou, deseori au fost ignorate uh, clauzele în legătură cu uh, Uh, drepturile omului, uh, vedem că drepturile comunităților gay și lesbiene au fost încălcate în diverse state, uh, exprimarea unei orientări sexuale în Nigeria, de exemplu, este pedepsită, așa încât aș aștepta și niște mențiuni în acest fel în raportul nostru. Mă asociez și eu domnului Harlem Dezir. Merci, Monsieur s'il vous plaît. moi je votre nom. Monsieur Preda. Domnul Preda. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am și eu câteva observații pe acest raport. Mi se pare un raport detaliat care identifică uh, provocările revizuirii acordului de la Cotonou, trebuie să ne asigurăm că acordul este un instrument pertinent care reflectă schimbările la nivel internațional. Însă există anumite puncte asupra cărora am putea prezenta amendamente. La considerentul D, fraza care începe cu menținerea regionalizării grupului ACP mi se pare problematică. Este o formulare negativă și dă impresia că fenomenul de regionalizare este un lucru rău. Regionalizarea, de fapt, uh, reflectă diferențierea acestor state. A doua revizuire a acordului uh, ar putea să ne ajute să reflectăm mai mult asupra asemenea, asemenea aspecte și, de asemenea, să uh, ne gândim la alte organe ale mm, acordului de la Cotonou. Cred că referirea la consultările cu societatea civilă în paragraful D, aceasta poate să fie problematică pentru că, pe de o parte, nu mi se pare clar în contextul acordului de la Cotonou cum ar putea să existe un rol formal al acestor consultări în procesul decizional. Uh, bineînțeles că nu putem plasa pactele naționale pe picior de egalitate, cu toate că rolul acestora trebuie să fie consolidat. În expunerea de motive, Uh, ultima frază deplânge faptul că Parlamentul European, Parlamentele Naționale și adunarea parlamentară comună nu au fost consultate în legătură cu definirea mandatului de negociere. La paragraful 5, fraza a doua, uh, se cere crearea unui mecanism obligatoriu prin care Eh, statele membre să declare profitele și, profiturile și impozitele plătite în fiecare stat ACP. Acest lucru ar trebui să vizeze și companiile transnaționale și să se uh, utilizeze un mecanism similar al ONU. În paragraful 13, uh, eh, în versiunea france engleză, se face uh, Uh, referire la dreptul populației de a controla terenul arabil, ceea ce ar putea să contravină principiilor economiei de piață. În paragraful 15, ultima frază ar trebui să fie ștearsă. Parlamentul Național și-a dat acord, acordul în legătură cu un asemenea acord în final ar trebui să subliniem că poate este nevoie de dezvoltări mai ample în legătură cu situația politică. Este vorba de dimensiunea politică care a fost, ubli, care a fost uitată într-un sens poate ar trebui să includem un nou paragraf Eh, și poate o referire la cooperarea internațională. Pentru că reacțiile grupului ACP nu au fost în spiritul acordului în relația cu președintele Sudanului. Vă mulțumesc. Dacă mai există alte intervenții, eh, vreau să vă spun că, bineînțeles, toate aspectele acord, nu am abordat toate aspectele acordului de la Cotonou în proiectul de raport, pentru că avem și limitări de spațiu. Vă invit să depuneți amendamente și bineînțeles că le vom introduce. Dau acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte subcint. Uh, asupra punctelor care ne privesc în special. Mai întâi aș vrea să vă felicit pentru raportul nostru, pentru că face o analiză excelentă a contextului problemelor și subiectelor care sunt abordate și vă pot uh, asigura că suntem de acord cu marea majoritate a propunerilor dumneavoastră și acum a arătat și discuția dinainte, majoritatea subiectelor sunt deja uh, obiectul procesului de negociere. Poate singurul subiect unde um, avem poate o opinie diferită, este vorba de achiziții. Asta nu cade neapărat în competența părților, deci aici poate că ar fi o dificultate. Acestea fiind spuse, din moment ce domnul Dezir a evocat de asemenea problema agricolă, uh, aceasta va face parte din discuții și vom vedea dacă există modalități de a ține cont de această problematică. Vă semnalez că așteptăm propunerile grupului ACP pentru a întări textul pe agricultură. N-am făcut noi înșine propuneri. Dorim ca acesta să apară în capitolul pentru integrare regională, dar așteptăm încă propunerile lor. În ce privește uh, corupția și buna guvernanță, acordul este deja foarte complet. Nu mai propunem să adăugăm decât ideea bunei guvernanțe în domeniul fiscal și acesta este un subiect cu care și comisia noastră se va ocupa mai târziu, dar am făcut o propunere de îmbunătățire a guvernanței fiscale, care evident că este legată de problema gestiunii finanțelor publice și a luptei împotriva corupției în ce privește întrebarea privind non-discriminarea, domnului Cashman, am propus da, am propus un articol 8 care să înlocuiască clauza de non-discriminare care există Uh, prin uh, clauza de non-discriminare a tratatului de la Lisabona, care este mult mai clară și care face referințe explicită la punctele pe care le-ați menționat. Deci vom vedea dacă partea ACP va accepta acest lucru, dar uh, am preluat așadar formulările din tratatul de la Lisabona. În ce privește întrebarea domnului uh, Preda, mai ales uh, este aici un aspect uh, și anume asocierea societății civile, implicarea societății civile. Evident, societatea civilă nu are un rol formal în acest acord, nu este parte, nu este parte în acest acord. Uh, acestea fiind spuse, din moment ce acordul prevede el însuși și includerea societății civile, trebuie găsite mijloace pentru a informa, pentru a da societății civile posibilitatea de a se exprima. Așa cum știți, uh, Comisia are o, un dialog structurat cu societatea civilă care include toate elementele politicii de dezvoltare și deci avem mecanisme care ne permit de asemenea să implicăm societatea civilă. În plus, așa cum am făcut în această dimineață la Comisia DEVE, am avut o primă întâlnire cu biroul adunării parlamentare comune și de asemenea am, am informat și Comitetul Economic și Social. Deci încercăm, în măsura în care este posibil, să asociem, să implicăm și alți actori în acest proces de revizuire. Cred că, de asemenea, trebuie subliniat faptul că această revizuire este mai degrabă una de natură tehnică și nu pune în discuție în mod fundamental acordul. Cred că în câțiva ani uh, va fi momentul să deschidem o consultare mai largă privind uh, evoluția ulterioară a lucrurilor în momentul în care acordul expiră. Însă, deocamdată, eu consider că acordul funcționează foarte bine și cu modificările pe care le propunem, pe care grupul ACP le propune, cred că putem să ne asigurăm că el continuă să fie un cadru viu și eficace pentru relația noastră. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dezbaterile Uh, sunt încheiate, dar domnul Deva manifestă dorința de a lua cuvântul. Vă dau în mod excepțional cuvântul pentru 45 de secunde, domnule Deva. Uh, o intervenție foarte rapidă, doamna președinte. Avem relații foarte puternice cu țări care aplică pedepsa cu moartea. De ce nu suntem atât de fermi în această chestiune cu ACP-ul? Mulțumesc. I recall the important date of the 19th of November. Vă reamintesc că pe 19 noiembrie la ora 6 este termenul uh, limită pentru depunerea amendamentelor pe acest raport. Trecem acum mai departe la instrumentul de finanțare pentru dezvoltare și cooperare. Acesta este practic uh, principala noastră activitate. Reglementarea prevede o revizuirea la jumătatea mandatului pentru toată durata instrumentului. Un pro, o procedură similară este prevăzută pentru instrumentul de stabilitate și instrumentul de promovare a democrației și drepturilor omului. Revizuirea instrumentelor va fi uh, încheiată înainte, preferabil înaintea începerii discuțiilor cu uh, Comisia privind documentul de strategie. Așadar, am prevăzut un uh, calendar strâns care ne va permite să votăm în cadrul unei ședințe extraordinare pe 23 noiembrie la Strasbourg. Dați-mi să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Mitchell, pentru a prezenta amendamentul pe care îl propune în acest raport și pentru a comenta asupra posibilor schimbări rezultând din intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Domnule Mitchell, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt trei lucruri pe care vreau să le spun uh, despre acest lucru. Uh, majoritatea comentariilor le-am făcut în uh, declarația de explicație. Deși am dorit ca Comisia să respecte legislația care spune că revizuirea la jumătate de termen ar trebui să uh, ia, aibă loc în primii trei ani a existenței acordului, pot accepta faptul că această uh, revizuirea în considerare numai doi, primii doi ani, pentru că, în opinia mea, nu există probleme fundamentale cu acest instrument și că el poate fi implementat într-un mod uh, proactiv. Toate instituțiile, în special Comisia, însă ar trebui să respecte legea și să o susțină. Cum spuneam, nu văd uh, să existe vreo problemă fundamentală cu textul legislativ. Sunt anumite lucruri care ar putea fi îmbunătățite. Comisia noastră a examinat îndeaproape modul în care prevederile acestui instrument sunt uh, implementate de la intrarea lui în vigoare în 2007, exercitând un astfel dreptul de uh, examinare și mm, dreptul de a uh, examina modul în care Comisia a implementat instrumentul și modul în care a interpretat anumite prevederi. Nu am găsit niciun fel de disfuncțiuni majore în prevederile instrumentului ca atare. În uh, cadrul mandatului nostru mai târziu va trebui să începem negocierile pentru instrumentul care va succede acestui uh, uh, acord și doresc mult succes celui care se va ocupa de raport. Eu am avut mari dureri de cap când a fost datoria mea să fac acest lucru în trecut. În 2014 expiră acest instrument Deocamdată sugerez să nu uh, împovărăm acest proces cu o discuție asupra substanței instrumentului. Uh, singura problemă pe care vreau să o ridic este pro- uh, înclinarea Comisiei de a finanța în cadrul programelor geografice măsuri care nu sunt eligibile pentru acest instrument. Așa cum știți, doamnă președinte, problema a fost rezolvată atunci când Comisia a acceptat cererea noastră de a crea o nouă bază legală pentru uh, astfel de măsuri în cadrul cooperării cu țările industrializate. O a doua remarcă este mai degrabă tehnică. În propunerea sa, Comisia propune un amendament tehnic identic atât pentru DCI cât și pentru instrumentul european uh, pentru democrație și drepturile omului. Aici, în Parlament, cele două instrumente sunt monitorizate de două comisii diferite și din acest moment, din acest motiv, uh, Parlamentul a decis să împartă propunerea Comisiei în două, chestiuni, în două texte separate și de aceea uh, există o tendință de a șterge toate referințele către IDS în uh, acest sens în text. Sperăm că Comisia nu va, accepta, uh, nu va obiecta. Și al treilea punct se referă la puterea de examinare a Parlamentului. În 2006, când eram în faza finală a negocierilor cu Consiliul și Comisia începește instrumentul DCI și după 2 ani grei de negocieri eram aproape să încheiem un acord pe care noi îl consideram acceptabil din punct de vedere al dezvoltării, al ideii dezvoltării, instituțiile au căzut de acord asupra unei noi proceduri de comitologie care a crescut în mod substanțial puterile Parlamentului. Aceasta a fost așa numită procedură de reglementare cu examinare, nu a fost inclusă în DCI, deși era clar că de la început această procedură trebuia să se aplice documentelor de strategie DCI din moment ce uh, Consiliul și Comisia au exprimat clar uh, ideea că se vor opune și vor pune astfel acordul în uh, pericol. De aceea am uh, acceptat vechea procedură de comitologie cu dreptul de examinare care permite Parlamentului să uh, adoptă o rezoluție atunci când consideră că unele proiecte de măsuri propuse de Comisie nu sunt conforme cu măsurile de conformitate și cu cerințele DCI. Singura obligație, singura obligație pe care Comisia o are atunci când se adoptă o astfel de rezoluție în Parlament este totuși de a uh, explica motivele uh, care susțin o astfel de măsură, deci nu putem practic forța Comisia să-și retragă o astfel de măsură sau proiect de măsură. Cum spuneam uh, în raport, uh, a șasea rezoluție în cadrul procedurii de comitologie care a fost adoptată de Parlament de la intrarea în vigoare a instrumentului DCI, s-au semnalat 12 situații în care Comisia nu a respectat cerințele de eligibilitate Uh, și de fiecare dată Parlamentul a cerut Comisiei să-și modifice proiectele de decizie să, pentru ca acestea să respecte cerințele. Doar în trei cazuri Comisia a făcut acest lucru și a retras așadar de proiectele de decizie. Procedura de reglementare cu uh, examinare ne-ar fi dat posibilitatea și puterea să blocăm astfel de măsuri dacă noi considerăm că ele încalcă prevederile instrumentului cei Uh, am uh, spus punctul de vedere că uh, documentele de strategie și programele multianuale indicative uh, intră sub procedura aceasta de examinare și de aceea instrumentul de CEI a fost menționat în mod explicit în rezoluția acestui Parlament din septembrie 2008 privind introducerea procedurii de reglementare cu examinare în anumite acte legislative. Comisia a fost uh, invitată să prezinte Parlamentului și Consiliului o propunere legislativă pentru a armoniza o serie de acte legislative, inclusând instrumentul DCI, pentru a respecta această procedură. Până acum n-am primit o astfel de propunere legislativă de la Comisie care să permită introducerea acestei proceduri de reglementare cu examinare și Asta mă face să susțin în continuare uh, rezoluție, implementarea rezoluției de Parlamentului de anul trecut și să propun aceste amendamente. Îi îndemn pe toți raportorii, colegii raportori în uh, zona instrumentelor financiare pentru acțiune externe să aibă aceeași atitudine pentru a introduce acest nou instrument. Un ultim cuvânt uh, Spuneați că odată ce tratatul de la Sabona intră în vigoare, această procedură nu mai este valabilă și că uh, articolul 290 uh, din tratat uh, preia problema și am înțeles că acest lucru poate duce la probleme tehnice, dar problemele tehnice pot fi rezolvate de tehnicieni și avem destui și la Parlament și la Comisie și la Consiliu. Deci dacă votăm, din moment ce votăm înainte de intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona la 1 decembrie, îmi mențin amendamentele ca o declarație politică uh, pentru a spune că Parlamentul dorește să-și să crească puterile de control și după 1 decembrie tehnicienii să uh, își facă treaba și să se adopte noi prevederi în uh, acord cu uh, tratatul de la Lisabona și sugerez să dăm permisiunea serviciului juridic să ne explice chiar acum de ce ar trebui să introducem această uh, procedură uh, de reglementare cu examinare și cum poate fi uh, armonizată această prevedere cu tratatul de la Lisabona. Președinte, mulțumesc. Acum dau cuvântul serviciului juridic pentru a face comentarii și a da explicații. Mulțumesc, doamnă președintă. Reprezint serviciul juridic și am să răspund la întrebări în ordine. În primul rând, întrebarea de ce există o procedură de reglementare cu examinare. În primul rând, această procedură se aplică dacă uh, se îndeplinesc anumite condiții și anume măsurile au uh, aplicare generală uh, când uh, vin să înlocuiască acte de bază și având în vedere aceste lucruri, se aplică procedura de reglementare cu examinare. Parlamentul uh, poate lua măsuri de veto. Asta ca explicație. În ceea ce privește DCI, este vorba de acte legislative strategice despre uh, cooperarea dintre DCI și uh, regiuni. Este vorba de uh, regiuni selectate pentru finanțare, măsurile care prevăd cadrul legislativ în acest caz sunt măsuri cu o aplicabilitate generală. Și în acest caz sunt uh, practic măsuri care vin să înlocuiască prevederile de ordin general. Așadar, această dispoziție <clears throat> uh, trebuie să se aplice prin uh, reglementare cu examinare. În ceea ce privește întrebarea, ați, ați întrebat cum se aplică uh, procedura de uh, examinare, de reglementare cu examinare și cum se îmbină acest lucru cu prevederile din tratatul de la Lisabona. În primul rând, articolul 202 din articolul actual va fi înlocuit cu prevederea corespunzătoare din, articolul, din tratatul de la Lisabona, iar în baza comitologiei este vorba de acte legislative, în speță DCI, și de acte delegate sau uh, implementate în principiu de comisie. În ceea ce privește actele delegate, acestea uh, dau mai multă putere uh, Parlamentului, pentru că articolul 290 din Tratatul de la Lisabona specifică faptul că uh, actele legislative, în cazul nostru DCA, DCI, uh, <clears throat> delegă deleagă Parlamentul și ce acest lucru dă dreptului parla, dreptul Parlamentului să invite Comisia să ia poziție. Dacă acestea sunt acte adoptate ca acte delegate, atunci ele reprezintă elemente esențiale ale unui act legislativ. De aceea se aplică procedura de reglementare cu examinare. După cum am explicat, se uh, îndeplinesc aceste condiții și de aceea în momentul în care intră în vigoare tratatul de la Lisabona, trebuie să ținem cont de faptul că strategia care conține programe indicative se poate adopta ca act delegat. În ceea ce privește procedura, având în vedere că votul în comisie are loc la sfârșitul lunii noiembrie, cred că este bine să, în, să înainteze <clears throat> proiectele de amendamente până în această dată. Aceste amendamente atunci uh, vor fi adoptate înaintea votului din plenară ca să nu apară uh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona la 1 decembrie. Cam atât am avut de spus, dar dacă mai există întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul membrilor. Domnul Deva a cerut cuvântul. Doamna președinte, vreau să încep prin a vă felicita pentru acest act. Este salutar în ceea ce privește DCI. Acum doi ani, când discutam despre acest act, am renunțat la 16 instrumente legislative și ne-am gândit la câți bani aveau să se cheltuie. Era vorba de aproape 2 miliarde de euro. Și am dat uh, comisiei puterea să uh, reunească aceste instrumente sub denumirea de DCI ca să se poată folosi eficient acești bani. Dar era vorba de un moment în timp când în Parlament uh, nu nu se mergea în aceeași direcție în Parlament în ceea ce privea um, puterile de legiferare și de reglementare cu examinare. Așadar, am uh, pierdut puterea de codecizie și a intervenit instrumentul de TCI. Acest uh, nou act nu ne dă noi puteri, în ceea ce privește ODA. Așa cred că este foarte important ca în acest moment, uh, pentru că astăzi de dimineață am avut două discuții, una era legată de ratificarea pe termen lung uh, și cum se revizuiește um, acordul de la Cotonou și a doua discuție legată de DCI, de IDC și am căzut de acord să dăm Comisiei o autoritate mai mare din punct de vedere legislativ, pentru că suntem hotărâți să ne păstrăm rolul ca legislatori, ca legiuitori și să controlăm executivul și să tragem la răspundere executivul pentru modul în care se cheltuie banii contribuabililor. Vă mulțumesc! Merci. <clears throat> La parole est à Monsieur Berman. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Berman. Mulțumesc, doamna președinte. Nu pot decât să fiu întru totul de acord cu ce a spus domnul Deva și cu ce ne-a explicat domnul Mitchell. Noi, ca Parlament, trebuie să jucăm acest rol uh, și să examinăm în mod democratic, iar Comisia și Consiliul trebuie să învețe acest lucru. Vă mulțumesc. Îmi aduc aminte că termenul pentru înaintarea amendamentelor este foarte scurt, este vorba de ziua de mâine, 11 noiembrie, la ora 8, până în ora 18. Dacă comisia dorește să intervină, îmi cer scuze, spune doamna președintă. Uh, vă rog să fiți succint pentru că nu avem timp. Da, îmi cer uh, scuze că am venit atât de târziu, dar am fost la altă comisie azi dimineață. Propunerea de înaintare a strategiei în uh, Comisia de Reglementare nu poate fi uh, acceptată pentru că ar fi uh, niște probleme grave de implementare la acest punct. Așadar, uh, trebuie să discutăm despre aceste instrumente care sunt foarte necesare pentru a se putea implementa bugetul pe anul viitor. Merci, Berman, Mulțumesc, domnule Berman. Aveți comentarii? Sunt întru totul de acord. Din păcate, democrația este uh, foarte lentă în ceea ce privește procesul de legiferare. Mulțumesc. am auzit, ceea ce am uh, auzit de la comisie este de dreptul inacceptabil. Cred că ne-am uh, exprimat foarte clar pe acest punct. Amendamentele vor fi înaintate și vom uh, trece la vot. Doamnă președinte, vom cere vom cere părerea serviciului juridic în această problemă și vom pune în aplicare uh, ce ne sfătuiește serviciul juridic. Acum trecem la următorul punct. Aveam alocată o oră, dar acum nu mai avem atât de mult timp. Uh, dau cuvântul domnului Peter Sangel care vorbește în numele uh, directorat, Direcției Generale pentru uh, Ajutor Umanitar. A sosit domnul Sanger? Bonjour, monsieur. Okay. Well, I started all over again. I'm so... Am început din nou. Um, cer scuze, um, am crezut că nu sunteți aici. Așadar, domnule Zangel, um, directorul uh, directoratului general ECO. În fiecare an se adoptă o strategie operațională care conține cele mai uh, importante priorități geografice și regionale pentru ajutor umanitar. S-a adoptat uh, strategia pentru 2010, ați avut uh, ocazia să o primiți în format electronic. Această strategie apare în fiecare an pentru că se încearcă uh, evitarea unor conflicte cum există în, Somalia și Congo pentru anul viitor sunt programate două misiuni în Palestina și în Sudan, uh, alte două exemple pentru uh, relațiile complexă pe care o avem cu acest directorat. În ceea ce privește schimbarea climatică, am vrea să vedem că există uh, măsuri care să ajute la pregătirea uh, în caz de dezastre în cât mai multe regiuni și de acest lucru se ocupă tot uh, directoratul dumneavoastră. Așadar, dau cuvântul domnului Zangel și vreau să vă amintesc că pentru a se aplica ajutorul umanitar există o bază europeană care s-a adoptat în 2007. Este vorba de consensul pe această problemă consens care se aplică atât Uniunii Europene cât și statelor membre. Suntem în uh, negocieri cu uh, Comisia în privința acestui consens și acum dau cuvântul, lui, uh, cuvântul rap domnului raportor pe această problemă. Dar mai întâi, domnul Zangel are cuvântul. Aveți 15 minute la dispoziție. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Permiteți-mi să vă mulțumesc. Mă bucur să vă vorbesc pentru prima dată în acest mandat parlamentar. Această primă întâlnire marchează continuarea cooperării și lucrului continuu cu comisia dumneavoastră cooperare care se referă la marile provocări umanitare cu care ne confruntăm, confruntăm în următorile și în următorii cinci ani. Dați-mi voie să exprim satisfacția pe care o avem în legătură cu angajamentul Parlamentului și a Comisiei DV, în special în legătură cu problemele umanitare. Sunteți un partener cheie al Comisiei și sunt sigur că veți continua să jucați acest uh, rol și în viitor. Înainte de a vorbi despre strategia noastră operațională pentru 2010, permiteți-mi să mă refer la importanța consensului în legătură cu ajutorul umanitar. De ce? Pentru că Uh, comisarul de Gurt când mi-a, i-am explicat care este acest uh, consens fără a dori să uh, mi-a spus că de fapt este a, crezul nostru comun și fie că este vorba de crezul sau Biblia, este oricum vorba de un document politic foarte important. Acest acord ni se pare important pentru că ne-a permis să uh, avem un acord al marilor instituții în legătură cu marile principii ale ajutorului umanitar. Uh, și acest lucru este cu atât mai bun, cu atât apare scris cât mai concis, dincolo de Parlament, în statele membre, acest consens uh, a fost uh, cauzat de un proces de consultare foarte bogat care ne-a permis să asociem toți partenerii necesari pentru punerea în aplicare. Și chiar dacă nu sunt semnatari oficiali ale acestui consens, partenerii sociali sunt uh, de partea a ceea ce am scris în acest acord. Pentru noi este foarte important ca toți partenerii noștri să subscrie la elementele cheie ale, acest, ale acestui consens. Acest consens confirmă mandatul nostru de asistență și de ajutor de urgență fondat pe cele patru principii umanitare, care sunt umanitatea, și aici, aici umanitatea adaugă întotdeauna demnitatea, pentru că aceste concepte sunt legate după aceea neutralitatea, imparțialitatea și independența. Nu suntem la un seminariu universitar și nu voi intra în definiții, uh, definițiile acestor concepte. După cum am spus, acest document este documentul nostru politic de referință și uh, de noi depinde dacă acesta va fi aplicat sau va ajunge într-un sertar al instituțiilor. Noi eh, trebuie să ne asigurăm că acest consens va fi dinamic în ceea ce semnifică există o traducere, transpunere într-un plan de acțiune și, de asemenea, o dimensiune politică. În special, trebuie să veghem la aplicarea sa, pentru că suntem convinși că trebuie să respectăm dreptul internațional, dreptul umanitar internațional și dreptul refugiaților. Și poate o precizie pentru a evita o confuzie. Ajutorul umanitar nu este un instrument de gestionare a crizelor. Noi avem ca scop doar obiective de asistență, de prevenție de atenuare a suferinței și de a proteja demnitatea umană. Însă acest lucru nu înseamnă că ajutorul umanitar nu are și impact asupra elementelor importante ale gestiunii crizei, cum ar fi prevenirea. Voi lua un exemplu care mm, este recent în nordul Keniei Keniei, avem procese, proiecte de asistență pe împotriva uh, secetei, prin care, printr-o politică centrată pe apă, ajutăm populația nomadă uh, să prelungească perioada de pășunat a animalelor, care de la 3 luni poate să ajungă la 7 până la 8 luni. Știți că această contribuție la a duce la reducerea conflictelor potențiale cu păstorii din zonele limitrofe. Cu cât mai multe pășuni sunt disponibile, cu atât riscul de conflict scade. Există un impact așadar foarte semnificativ al ajutorului umanitar. Acest impact este luat în considerare atunci când definim aceste proiecte. Mi se pare foarte important să se înțeleagă acest lucru și consensul vrea să stabilească o bună coerență între instrumentele de răspuns în fața catastrofelor și uh, instrumentele de gestionare și de rezolvare a conflictelor, pentru care Uniunea are alte instrumente. dincolo de elementele politice esențiale, acest consens ne permite să ducem la o modificare instituțională importantă care pare indispensabilă uh, raportorului dumneavoastră, și anume un grup de lucru permanent la nivelul Consiliului. Un grup de lucru pentru securitatea alimentară și ajutor umanitar, ceea ce ni se pare foarte important pentru că de trei ani Direcția Generală ECO um, ține și de securitatea alimentară. Vrem ca dimensiunea umanitară să fie luată în considerare în toate procesele din Consiliul până la Consiliul Afaceri Generale. Este un proces care este lent. Grupul de lucru a fost uh, inaugurat în iulie. Dincolo de aceste elemente, consensul este, reprezintă liniile directoare în legătură cu principiile cărora ne consacrăm resursele bugetare, mai precis strategiile operaționale. În acest context, strategia noastră este marcată de trei considerente esențiale, asupra cărora avem, nu avem mult o mare marjă de control – în primul rând, creșterea și vulnerabilitatea, după aceea situația conflictelor în Pakistan, Sri Lanka, Somalia și așa mai departe. În al doilea element care determină prioritățile noastre este uh, înmulțirea catastrofelor naturale uh, legate de schimbarea climatică. Și al treilea element este legat de explozia prețurilor alimentelor în 2008, care chiar dacă au ajuns la un nivel moderat, la nivel mondial, uh, această evoluție nu apare și în zonele noastre de intervenție, ați, după cum ați auzit și ieri, probabil. Acest fenomen al prețurilor amplificat de criza economică și financiară, face ca numărul de persoane eh, care suferă de malnutriție și care uh, au nevoie de asistență și a depășit cifra de un miliard acum, uh, o cifră extrem de îngrijorătoare. Impactul este amplificat și de criza economică și financiară, după cum am spus-o deja. Aceste necesități în creștere duc și la constrângeri, se confruntă și cu constrângeri. Constrângeri bugetare, Parlamentul este un element al autorității bugetare și probabil cunoaște toate aceste probleme. Am menționat în documentul nostru că creșterea creditelor bugetare pe termen scurt 2007-2010 uh, au crescut cu 30 de milioane de euro, deci mai puțin de 5%. Nu este nevoie să fac comentarii în legătură cu această cifră. Aceasta este cadrul limitat în care trebuie să operăm. Vă dau aceste informații doar ca de informații. De asemenea, vă voi da câteva exemple de probleme specifice de pe teren care fac necesar necesar ajutorul militar și uh, care fac situația din ce în ce mai problematică, pentru că este nevoie de din ce în ce mai mult ajutor pe, și noi deținem mijloace financiare în scădere. Există de asemenea și deplasările forțate, violențe sexuale, în special împotriva femeilor și copiilor. De asemenea, copiii sunt extrem de importanți. În al treilea rând, recrutarea uh, copiilor soldați, care este un fenomen în creștere de asemenea. Pe lângă aceste elemente flagrante uh, amenințările la adresa drepturilor omului continuă și dacă aceste amenințări vor continua, nu vom mai putea acorda ajutor în multe cazuri. Uh, ajutoarele umanitare se reduc și în unele cazuri în care ni se refuză accesul. Nu este vorba de state dificile, cum ar fi Myanmar, unde am văzut Eh, am văzut acest lucru și în Sri Lanka, cu toate că eh, unele informații ne spun că situația din Sri Lanka se îmbunătățește. Vedem acest lucru și în Pakistan astăzi, unde accesul nu este autorizat către zonele de intervenție. Un ultim cu uh, o idee. Există un amalgam de roluri din ce în ce mai confuz. Eu sunt uh, doar unul dintre cei care am un logo umanitar. Există însă și militarii care au un mandat politic, însă deseori armata primește un mandat umanitar care nu este unul real, un, de exemplu un sac de hrană Uh, uh, care este furnizat de către un soldat nu este același lucru cu un sac de uh, mâncare acordat de o asociație umanitară. Și populația locală poate să-și dea seama foarte ușor de acest lucru. Mai există și protecția civilă, unde există problema apropierii, apropierii de cultura locală. Acest lucru funcționează pe teren, însă nu ne aflăm într-o situație în care colaborăm 100% satisfăcător. Trebuie să fim mai activi în acest sens. Există de asemenea și actorii privați, companiile privați de secur- private de securitate și așa mai departe, care ne afectează. Revin acum la strategie, în particular avem elemente orizontale și elemente mai geografice. În elementele orizontale există o reacție la impactul schimbării climatice cu o serie de programe de pregătire față de riscuri și capacitate de răspuns un program tip mm, ca și cel din Kenya pentru pregătire împotriva secetei. De asemenea, logo-ul nostru uh, include și prevenirea capacite- catastrofelor naturale. Ieri sau ieri am putut să mutăm populațiile din zonele amenințate de ciclonul iminent. Sunt măsuri de pregătire traduse în rezultate concrete, care chiar dacă fluxul de informații nu este foarte fiabil, ne indică că am reușit să protejăm o parte mai mare a populației. Noi publicăm în caz de criză Uh, documente, rep, raport de situație. V-am adus asemenea exemplare uh, pe care le puteți consulta. Vine am adus pentru a vă arăta că urmărim situația îndeaproape, situația curentă. Sunt documente foarte recente. Există de asemenea și documente electronice și uh, Uh, v-am adus acest document de astăzi, care este foarte important. Al doilea element orizontal este o creștere a cercetării în dimensiunea ajutor alimentar, care este o dimensiune specifică a ajutorului umanitar. Aceasta este dimensiunea locală și regională a ajutorului. Se pleacă de la un, de la un concept conștient de a ajunge la o producție locală mai degrabă decât a uh, aduce pur și simplu alimente. Și în al treilea rând, protecția spațiului umanitar. Dați-mi voie să menționez în acest context logo-ul RRRD, în engleză Link, Relief, Recovery and Development, care uh, vizează ajutorul umanitar continuu și care Eh, trebuie să funcționeze mai bine. Mi-ați dat 15 minute pe care aproape le-am terminat. Dacă îmi permiteți două minute în legătură cu prioritățile geografice, prioritățile dictate de marile zone de conflict, eh, pentru 2010 avem prevederi pentru Sudan, Ciad, Cornul Africii, și Africa Centrală. Avem mai mult de 280 de milioane de euro. Din 800 de milioane am uh, programat 620 și aceste trei zone de intervenție uh, reprezintă în jur de 44%. După aceea urmează teritoriile ocupate palestiniene. După aceea urmează Pakistanul și Afganistanul, care au primit în 2009 110 milioane de euro. O bună parte din ajutorul decis în 2000 nouă va fi executat în 2010, deci fondurile vor crește pentru 2010, însă există și dificultatea, dificultatea de acces la care m-am referit uh, anterior. Trebuie să fim siguri că vom putea pune la dispoziție aceste ajutoare cu partenerii noștri, pentru că aceștia trebuie să fie autorizați să distribuie aceste ajutoare. Altfel nu ne putem asigura că ajutorul nostru va, își va atinge scopul. Încă două cifre în legătură cu programul de prevenire. Uh, Există toate pro- programele de pregătire și prevenire uh, vor, se vor continua și în 2010 în jur de 75 de milioane de euro. un euro investit în pregătire este mult mai eficace decât un euro investit în momentul crizei. Ultimul punct, importanța uh, crizelor uitate. Aici veți găsi o listă completă în documentele distribuite. Ne concentrăm și pe 12 crize uitate. Vă voi da două cele mai importante pentru a înțelege despre ce este vorba. Columbia, an după an, în ciuda îmbunătățirii situației militare, există în jur de 300 de mii de persoane deplasate intern. Aceste persoane uh, primesc un ajutor de la autoritățile colombiene, însă nu suficient. Și după aceea există și problema Saharei. un, încă un punct instituțional, o frază în legătură cu Parlamentul European, în legătură cu perspectiva Parlamentului. Aș dori să vă mulțumesc pentru spiritul constructiv și rapiditatea cu care tratați dosarul nostru, care ne permite să ne respectăm prerogativele și, în același timp, eh, dați suficientă atenție urgenței intervențiilor. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Vă mulțumesc, iar acum dau cuvântul raportoarei noastre permanente, doamna Stifler. Da, mulțumesc, doamna președinte. Câteva comentarii și întrebări privind această strategie. Criza în regiunea Sahel, Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger este organizată drept o criză uitată pentru că șocuri externe, cum ar fi deșertificarea, instabilitatea politică, epidemiile, etc., agravează o situație deja fragilă, fără să atragă totuși atenția mass media. M-am dus în Burkina Faso recent, în cadrul reuniunii regionale ACP-UE la Ouagadougou și din nou vreau să mulțumesc serviciilor DGECO și experților de pe teren pentru organizarea unei vizite într-un uh, într-o tabără de persoane deplasate la, lângă Ouagadougou și mulțumesc uh, persoanelor care pun în aplicare acolo planul ECO pentru persoanele vulnerabile din Africa de Vest. Ce mijloace vor fi folosite și implementate de DG ECO în 2010 pentru a lupta împotriva crizei uh, nutriționale uh, care afectează zona și mai ales împotriva mortalității datorată uh, malnutriției în cadrul populațiilor vulnerabile. Aceasta era prima întrebare. Apoi, în 2009, Comisia a alocat un ajutor umanitar suplimentar de 8 milioane de euro pentru a lupta împotriva secetei care se întinde acum în Kenya. Am propus ca o delegație a Comisiei DEVE să meargă în nordul Keniei în 2010 care va fi situația în 2010 și ce mijloace uh, va avea uh, DGECO pentru a lupta cu această criză. În caz de catastrofă majoră în 2010, Comisia poate cere autorității bugetare să uh, scoată din fondurile de urgență ale bugetului Comisiei, în plus față de urgențele umanitare. Credeți că rezerva de urgență va fi uh, suficientă în 2010 și ce sumă din această rezervă a fost utilizată deja în 2009? Un alt punct. Ținând cont de restricțiile impuse de guvern, nu va fi uh, planificarea alocărilor DGECO pentru uh, 2010 în, Eritra, în Eritrea. Cum poate comunitatea internațională să facă față unei astfel de situații și Uh, deși Comisia nu este semnatară a convențiilor de la Geneva, ea contribuie, bineînțeles, la uh, diseminarea dreptului internațional umanitar. Ce acțiuni ale Comisiei în 2010 uh, sunt prevăzute pentru a garanta accesul populației vulnerabile accesul la populația vulnerabilă și securitatea lucrătorilor umanitari. În ce privește tratatul de la Lisabona și voi încheia aici, politica de ajutor umanitar dispune cu, de o bază juridică proprie, articolul 140, uh, 140 care vor fi consecințele pentru DG uh, ECO, pentru independență și pentru ajutorul umanitar. Consensul european, uh, în consensul european este prevăzut că în 2010 Comisia va face o examinare la jumătate de mandat uh, acțiunii și a implementării consensului împreună cu Parlamentul European și cu ceilalți parteneri. Deci puteți să ne dați mai multe informații pe acest subiect în ce privește agenda lui, organizarea lui, procedurile lui. Și dacă va fi un raport uh, din proprie inițiativă. Președintele, mulțumesc. Documentul domnului Casmarec. Mulțumesc, doamna președinte, domnilor și domnilor. Domnule director, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea succintă a strategiei dumneavoastră și dați-mi voi să ridic o problemă specifică. Se pare că cea mai pesimistă uh, perspectivă are legătură cu Eritrea, pentru care nu există niciun fel de fonduri prevăzute. Eritrea este un partener dificil uh, și are o abordare dificilă și în ce privește ajutorul alimentar. Totuși, din motive strategice, cred că am putea să sperăm să avem oarecare succes și acolo. Ați menționat uh, apa pentru păstori sau legătura între acțiunile acestea și programele pe termen lung. Deci toate cele trei lucruri pot fi legate unul de celălalt în Eritrea. Există vreo speranță în 2010 ca unele proiecte măcar, de exemplu, construcția de diguri și proiecte de aducțiune de apă în Europa să se facă? Există speranțe? Domnul Guerrero, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș vrea să-i mulțumesc directorului general pentru prezentarea făcută. Cred că ajutorul umanitar este unul dintre indicatoarele pe care le putem folosi pentru a măsura dimensiunea morală a Uniunii Europene. Cu cât e mai mare ajutorul umanitar pe care îl putem oferi, cu atât putem ajuta mai mulți oameni și atunci va crește și recunoașterea dimensiunii etice și morale a Uniunii Europene. Există un element care inițial poate apărea drept marginal, dar care cred că este important, și anume că trebuie să facem uh, eforturi pentru a garanta siguranța condițiilor de lucru a uh, lucrătorilor umanitari care în, peste toată lume fac o treabă foarte dificilă și sacrifică propriul timp și în anumite cazuri își riscă viețile, așa cum am văzut uh, în ultimele luni. Deci nu e doar o problemă de justiție, dacă vreți, de dreptate pentru acești lucrători umanitari. Trebuie să garantăm și faptul că ajutorul oferit este eficient, pentru că dacă acești oameni nu pot lucra în condiții uh, propice, atunci nici ajutorul nu va ajunge la ei. Mulțumesc, mulțumesc, uh, doamna Chera. Uh, mulțumesc domnului director pentru prezentarea strategiei de ajutor umanitar. Eu aveam o întrebare care este următoarea. Cum încep, încercați să conciliați urgențele umanitare și cele climatice? Ne-ați dat un exemplu din nordul Keniei cu proiectele eh, legate de eh, accesul la resurse de apă eh, pentru păstori, pentru zonele de unde se face creșterea animalelor. Cum dezvoltați acolo programele de reîmpădurire? Cred că în cadrul programului Greenbelt sunt mai mult de 30 de milioane de copaci aceste programe de păstorit nu duc ele însele la o deșertificare crescută din cauza pășunatului excesiv. Deci cum ieșim din această dilemă, din acest ciclu, din acest cerc vicios și cum lua, uh, țineți cont de urgențele legate de schimbările climatice? Mulțumesc. Domnul Gerenț, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentarea extrem de clară și de utilă pe care tocmai am ascultat-o. Aș vrea să revin la un punct pe care l-ați tratat mai în detaliu și anume amalgamul, așa cum l-ați numit dumneavoastră. Uh, și anume ajutorul umanitar în uniformă și fără uniformă. Pentru că noi tot avem obiceiul să vorbim de coerența politicilor Vreau să vă spun că aceasta, această coerență începe la noi acasă. Atunci când ești un actor al Uniunii Europene la nivel umanitar și când Uniunea Europeană de altfel acționează și pe plan militar, ajungeți, uh, reușiți să vă faceți înțeleși față de cei care riscă să se confrunte cu acest melanj între aspectul umanitar și cel militar și în al doilea rând suntem extrem de preocupați de pericolul care uh, pericolele la care sunt expuși uh, lucrătorii umanitari, mai ales în Africa de Vest, în partea de vest a Africii, acolo unde există uh, rețele teroriste. Poate puteți să ne dați mai multe detalii despre aceste pericole, așa cum le percepeți la nivelul direcției dumneavoastră. Mulțumesc, spune președintele. Dacă nu mai sunt alte cereri de luare a cuvântului între membri, atunci dau cuvântul domnului Zangel pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. O listă foarte lungă care privește o serie întreagă de lucruri pe care nu le-am uh, menționat pentru că altfel mi-aș fi depășit timpul. Vă începe cu întrebarea doamnei Strifler. Vreau să vă spun mai întâi că apreciem foarte mult faptul că abia Aleasa a avut uh, un reflex umanitar și a mers în acea vizită în Burkina Faso. Mi s-a părut un semnal foarte clar pentru noi și uh, Sper că acesta nu este decât un prim pas și că veți continua în această direcție. Este foarte important pentru că nimic nu poate înlocui vizitele la fața locului ca să înțelegem cât mai bine ce putem face. Voi răspunde la toate întrebările noastre în ordine, însă pentru că uh, cineva a uh, vorbit de aspectul de urgență al uh, acțiunii umanitare, însă trebuie să spunem că uh, nu orice acțiune umanitară este și o acțiune de urgență. Sigur că acționăm în situații de urgență de multe ori, dar nu în toate cazurile este vorba de urgență. Pentru că uh, dovada până la urmă este discuția pe care o avem acum și care se referă la modul în care vom folosi aproape 80% din fondurile pe care le avem la dispoziție în anul viitor. Deci există necesități, nu neapărat și urgențe. În ce privește întrebarea specifică asupra zonei Sahelului, prevedem pentru 2010 20 de milioane, ceea ce pentru un program regional de luptă împotriva secetei este o sumă importantă. Am mai spus acest lucru, poate și pentru că am lucrat în alte diviziuni ale Comisiei, acolo unde sumele semnificative încep cu cifre mult mai mari Aspectele umanitare, acțiunea umanitară e un domeniu în care 20 de milioane înseamnă mult și am câțiva colegi funcționari aici cu mine care știu că există, de exemplu, un credit de jumătate de milion de euro pentru credit într-o țară și că această sumă poate reprezenta pentru țara respectivă o adevărată comoră. Deci 20 de milioane este pentru noi uh, o sumă foarte mare în raport cu intervențiile noastre totale. Ați pus întrebarea legată de rezerva de urgență. Rezerva de urgență, din fericire, este acolo, există. Și o folosim în mod recurent, în fiecare an, cu o excepție odată la 10 ani. Deci doar odată în 10 ani nu am recurs la această rezervă din bugetul general și în 2009 am obținut 110 milioane uh, adiționale uh, pornind de la această rezervă pentru ajutorul de urgență, care sunt în mod esențial consacrate programului de luptă împotriva secetei și tehnic sunt țintite pe cornul Africii mai degrabă decât pe Sahel, însă banii uh, pe care n-a fost nevoie să-i utilizăm de-a lungul anilor pentru cornul Africii, putem utiliza pentru a finanța alte regiuni și pentru a finanța nevoile crescânde din Pakistan. Acestea sunt uh, cele două motive semnificative majore pentru care am recurs la rezerva de urgență și trebuie să spun că pentru moment suntem uh, și atunci când semnalăm faptul că avem o problemă arzătoare. Suntem bineînțeles și la dumneavoastră și în Consiliu, deci mesajul nostru este în mod normal, în mod obișnuit, acceptat cu ușurință. În ce privește întrebările pe care le-au pus mai mulți dintre noastre legate de capacitatea reală de a apăra uh, domeniul umanitar pentru ca să se poată oferi într-adevăr efectiv ajutorul. E o cifră care nu s-a invocat încă. Am uh, uh numărat 122 de actori umanitari uciși în exercițiul funcțiunii în 2008. Este o cifră superioară morților uh, forțelor de menținere a păcii naționale Națiunilor Unite în acea perioadă. Deci, comparând cele două cifre, ne devenim îngrijorați. Îngrijorați în mod serios și cred că pe 31 decembrie, când vom face numărătoarea pe 2009, cifra va crește și mai mult. Și au drept uh, martor în uh, susține afirmației mele uh, ocaziile în care suntem nevoiți să ne exprimăm uh, regretul față de o pierdere de viață, pierderea vieții unui activist pentru drepturile omului. Deci situația este gravă, preocupantă. Nu putem rezolva această problemă la nivel local și ar fi iluzoriu să credem că un dialog politic la nivel superior ar fi răspunsul la această problemă. Răspunsul trebuie să fie să se manifeste în eforturi la toate nivelele. La nivel politic superior, la nivel local, la toate nivelele intermediare, cu toți actorii și poate câteva lucruri în legătură cu uh, securitatea agenților umanitari. Există diferite elemente care uh, îi uh, îngrijorează și îi sperie foarte tare pe actorii umanitari. Uh, armele sau mașinile blindate pe care ele resping la fel ca și pe arme. Deci uh, securitatea lor trebuie să uh, rezulte dintr-un amestec judicios de protecție materială, să zicem. Agenții noștri trăiesc în uh, Uh, locuiesc în uh, zone protejate, în campusuri protejate, nu se duc oriunde. Dar când merg pe teren, întotdeauna e, e, uh, există o preocupare de a încerca să stabilească un dialog cu autoritatea care are puterea reală și comunitățile locale. sunt actori foarte, foarte importanți în dispozitivul nostru de securitate. Cum uh, arată cifrele victimelor, uh, sistemul este departe de a fi perfect. Din contră, dacă am venit cu echipamente mai tradiționale, adică mașini blindate și escorte armate, în acest moment nu s-ar mai face diferența între ceea ce ați numit uh, actorii umanitari în uniformă și actorii umanitari fără uniformă. Și asta e o problemă, pentru că beneficiarii trebuie să știe ce tip de ajutor primesc. Și poate uh, îmi permite să mai spun două lucruri în ce privește independența și neutralitatea. Am făcut referire în introducerea mea la faptul că, evident, noi ținem cont și trebuie să ținem cont de impactul intervenției noastre și de posibilitatea de a găsi o soluție. Uh, atunci când oamenii mor de foame și nu au case, nu merită să uh, discuți cu ei în legătură cu perspectivele uh, Eh, situații, unei situații mm, mai durabile și mai acceptabile. Odată ce reușești să-i hrănești și să-i adăpostești, atunci poți să începi un dialog pentru a găsi o soluție pe termen mai lung. În același timp, doamna Strifler a fost pe teren, a văzut, eh, sunt sigur că nu lipseau acolo drapelele comunitare deci noi opera, operăm uh, sub drapelul nostru, nu ne ascundem identitatea din potrivă, încercăm într-o manieră uh, cât mai hotărâtă și uneori dificil de acceptat de partenerii noștri, să arătăm că Uniunea Europeană este cea care dă ajutorul. Și această dialectică între independența de comportament și totuși originea și afișarea vizibilă și voluntară a identității actorului. Această dialectică este interesantă așadar și aici revin la conceptul uh, intervențiilor noastre. Intervențiile noastre sunt bazate pe nevoi. Ce înseamnă asta? Nu suntem un program de computer sofisticat, apăsăm pe buton și spunem trebuie 22,23 milioane. Nu. Avem un amestec între acțiunea experților noștri. Doamna Sifler s-a întâlnit cu unii dintre ei în Burkina Faso, care au uh, experiența lor profesională, care se duc acolo pe teren, acum se duc, de exemplu, în Salvador, intră în regiunile sinistrate și fac o idee și noi confruntăm aceste informații cu o serie de indicatori de referință pe care avem și astfel obținem o bază pe care ne definim sumele eh, cu care intervenim și Sigur, ținem cont și de capacitatea de reacție a țării eh, respective. Una e Salvadorul, alta este Haiti, ca să Eh, comparăm eh, țări din aceeași regiune, dar care au situații economice și sociale diferite. Și în felul acesta avem oarecare independență, deci nu trebuie să cerem unei autorități, unui guvern, dacă eh, consideră că 5 milioane sau 10 milioane sunt o sumă potrivită. Sigur că căutăm tot timpul să avem un dialog în tot ceea ce facem, dar nu cerem autorizarea cuiva, nu negociem cu autoritățile pentru a știi dacă o astfel de sumă e potrivită. Sigur că ascultăm tot ce ni se spune, suntem gata să ascultăm autoritățile locale care își cunosc uh, uh situația și cunosc nevoile populației. Asta în ce privește spațiul umanitar, asta este o problemă recurentă și cu siguranță voi mai reveni la această discuție cu permisiunea noastră, doamnă președinte, și voi cere din partea noastră tot ajutorul și toată asistența pe care ne le puteți oferi. Uneori, asta putând să fie și doar o încurajare de a continua în situațiile cele mai dificile. Un exemplu este regiunea Darfur. Uh, știți că am vorbit foarte mult despre Sudan și vom vorbi în continuare cu siguranță. În ce privește schimbările aduse de tratatul de la Lisabona? Aici ajutorul umanitar iese cumva din umbră, vom uh, exista ca politică autonomă cu responsabilitate împărtășită și este un fapt și foarte bine. Chiar dacă în uh, acțiunile uh, concrete asta nu va schimba multe, pentru că deja ne aflăm pe acest mod de operare de câțiva ani. E dificil astăzi de spus ce va însemna acest lucru în raport cu Serviciul de Acțiune Externă, al Uniunii. Pentru moment, mesajele pe care le primesc, uh, pe care le văd când citesc rare documente care există, screeningul detaliat al fiecărui cuvânt, uh, îmi dă ideea și mă, mă, mă bucură că pentru moment nimeni nu se gândește la un scenariu în care DGECO sau experții săi de pe teren ar fi integrați în Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene și o poziție deci care mă asigură, e o situație care mă asigură pentru că în activitatea de zi cu zi vreau să pot da indicații clare oamenilor mei și pot să fac acest lucru, să le spun continuați să lucrați fără să vă faceți griji în, legătură, griji în legătură cu ce se va întâmpla mâine. Pentru că mâine lucrurile vor fi la fel ca și astăzi, din punct de vedere organizațional. Așadar, plec de la ideea că rezultatul final va fi apropiat de această situație, dacă totuși discuțiile care vor uh, prinde viteză în săptămâna următoare vor merge în alt sens, atunci uh, o să încerc să văd care va fi cea mai bună modalitate de a reacționa. Poate vă voi vorbi și dumneavoastră despre acest lucru să vă spun dacă sunt mulțumit sau îngrijorat. Însă, pentru moment, n-am motive să fiu preocupat, îngrijorat. Dacă acesta va fi uh, rezultatul, va vom avea un impact foarte puternic asupra activității noastre, pe care îl pot rezuma în câteva cuvinte. În unele cazuri, birourile noastre se găsesc în cadrul birourilor delegației comisii și dacă, așa cum spuneam, proprietarul se schimbă, atunci uh, va, vom schimba probabil și acordul de închiriere, să zicem. Dar asta ca să vă dau un exemplu. Eritrea, de ce nu facem nimic? Nu facem nimic pentru că uh, e atât de periculos că nu găsim nimeni care să poată face treaba acolo. Și dacă nu găsim pe nimeni și nu putem nici măcar să verificăm faptul că ajutorul a ajunge acolo unde trebuie să ajungă, atunci eu nu pot să blochez bani numai pentru a spune că vreau să fac ceva sau sunt capabil să fac ceva pentru Eritrea. Din contră, din momentul în care vom avea un semnal pozitiv care să ne spună situația se va schimba, poate, cum știți, de GECO și cu ajutorul dumneavoastră, dacă va fi vorba de sume substanțiale, uh, vom decide ceva. Deci nu pentru că nu sunt bani prevăzuți, nu putem face ceva acolo. Vreau să vă mm, pun aceeași întrebare în legătură cu Pakistanul. De ce sunt doar 25 de milioane pentru 2010? Pentru că nu putem face mai mult. Dacă va fi posibil să facem mai mult, vom face. În ce privește examinarea de, la jumătatea mandată a procesului, este o, un proces care s-a făcut și pentru consensul însuși, va demara în primul semestru din 2010 și pentru noi punctul final după consultări și după, dacă va fi cazul, raportul Uh, din propria inițiativă a, Parlament, a Parlamentului se va situa undeva în timpul președinției belgiene, dar e un concept destul de fluid. Uh, asta credem astăzi, însă lucrurile se vor clarifica pe măsură ce avansăm. Nu sunt un specialist, dar cred că pășunatul excesiv uh, nu e o chestiune care a fost evocată până acum în legătură cu acțiunile noastre în zonele afectate de secetă. Poate că riscul este redus în măsura în care lucrăm uh, destul de mult cu tehnici tradiționale ale comunităților locale, care, în mod normal, ar fi tehnici care nu duc la uh, pășunate excesiv. De exemplu, în cazul Keniei, facem baraje de tip Uh, uscat, deci sunt uh, uh, niște construcții care permit ca apa să nu se evapore și ca în felul acesta îmbogățesc pânza de apă freatică. Și poate că merită să știți că în acest cadru fetele pot să meargă la școală. De ce? Pentru că până atunci copiii, fetele erau trimise să caute apă și n-aveau timp să meargă la școală. Deci iată un efect asupra uh, un efect de îmbunătățire a situației. Deja am vorbit uh, de tranziția dinspre ajutor umanitar către ajutor de dezvoltare. E un lucru dificil uh, Nordul Keniei, sper, este unul dintre locurile unde acest lucru ne va reuși. E o regiune care nu interesează pe multă lume și spun acest lucru foarte deschis, care nu interesează